raportoarele ne vor introduce în subiect. Doamna Clas, pentru patru minute mai întâi. Stimată doamna președintă, stimați comisari, stimate colegi, stimați colegi, am Dispunem acum de rezultatul unui mare număr de intervenții și negocieri pe aceste subiecte. Mâine vom vota. Nu a fost deloc simplu să ajungem la acest document. În negocierile cu Comisia și cu Consiliul am încercat să ajungem la soluțiile cele mai potrivite. Am constatat că știința nu reușește întotdeauna să creioneze o cale unică pentru a atinge obiectivele uh, într-o formulă mai ușoară. Oricum, însă doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut contribuții constructive la acest document, colegilor și colegilor din Parlament, Comisiei Europene, președinției franceze. Din păcate, președinția cehă în seara aceasta nu este prezentă. Mulțumesc și uh, tuturor colaboratoarelor și colaboratorilor noștri. Prin uh, directiva cadru Uh, privind utilizarea durabilă a pesticidelor, facem un pas mare înainte în ce privește protecția consumatorilor și protecția mediului înconjurător, pentru că o acțiune durabilă în acest domeniu asigură și sănătatea noastră. Pentru prima dată uh, există demersuri de armonizare a utilizării pesticidelor. Iar uh, noi trebuie să ne bazăm pe cunoștințe științifice bine fundamentate, pentru că Produsele fitosanitare sunt medicamente pentru plante. Ele trebuie să fie utilizate în momentul potrivit, în doza adecvată. Evident, trebuie să ne gândim dacă este nevoie de o protecție chimică a plantelor sau dacă este nevoie de măsuri mecanice. Trebuie să uh, găsim soluțiile cele mai bune pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a ajunge la recolte cât mai mari, pe de altă parte. Statelor membre, statele membre în acțiunile lor stabilesc măsuri privind utilizarea uh, produselor fitosanitare astfel încât riscurile să fie reduse, iar din 2014 uh, vor exista măsuri obligatorii pentru toată Uniunea Europeană, de asemenea uh, respectarea directivei privind uh, apa uh, va fi necesară trebuie să uh, fie create în statele membre și uh, zone uh, tampon care să fie utilizate măsurile pe care noi le preconizăm acum. Există dispoziții pentru verificarea inclusiv a dispozitivelor agricole, a uneltelor în domeniu de asemenea, este necesară o pregătire profesională uh, adecvată pentru utilizarea produselor fitosanitare și a pesticidelor, pentru că utilizarea lor uh, în particular în grădina proprie, fără respectarea unor norme, creează riscuri. Toată lumea trebuie să cunoască aceste riscuri pentru a le preîntâmpina. Prin aceste directive reglementări care erau diferențiate la nivelul statelor membre, acum urmează să fie unificate în favoarea consumatorilor, utilizatorilor, să se creeze condiții similare pentru ca standardele de securitate pentru consumatori să fie identice. Și este clar că uh, riscuri uh, și efecte nocive asupra sănătății sunt inadmisibile. Dar în acest sens nu trebuie să elaborăm dogme politice, ci trebuie să uh, avem criterii științifice. Pesticidele uh, utilizate în cantitate mică pot să fie foarte utile, în același timp uh, folosite în cantitate mare devin o travă. Stimată doamnă președinte, eu dispun de șase minute, mai am două minute și din partea grupului parlamentar. Dar voi ajunge la final. Cred că am ajuns la o soluție bună de compromis. Sper ca mâine ă, la vot să putem să susținem solicitările să-mi permit încă o trimitere tehnică. În articolul 14, aliniatul 4, este o greșeală se face trimitere la un portal în internet care ar fi în articolul 4, dar în acel articol nu există. Uh, niciun fel de uh, prevedere privind internetul. Cred că acolo este nevoie să operăm o colectură. Mulțumesc, mulțumesc la rândul meu. Iar ați vorbit 5 minute, doamna Clas. Voi verifica după aceea dacă putem să vă mai dăm cuvântul. Acum are cuvântul pentru 4 minute doamna Braier. Stimată doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi, stimată doamnă comisar, stimate domnule comisar. Am uh, ajuns la o piatră de hotar prin uh, acest document pentru mediul înconjurător, pentru consumatori, pentru economie. Mulțumesc raportoarelor și raportorilor din umbră pentru foarte bună cooperare. Mulțumesc tuturor colaboratoarelor și colaboratorilor care au contribuit la realizarea acestui documentar. Mulțumesc și Uh, comisiei și mulțumesc și președinției franceze. Mulțumesc de asemenea colegelor și colegilor care uh, nu uh, s-au speriat de cifrele care au venit din partea industriei. La început, la o primă lectură, am avut 200 de amendamente în Parlamentul European și noi am încercat să îmbunătățim punctul de vedere comun. Și Cred că în felul acesta putem să punem uh, capăt unui demers tip hocus pocus venit uh, din partea industriei. Noi nu putem să uh, facem decât să găsim măsuri împotriva um, unor pesticide care sunt cancerigene, care sunt toxice. Noi trebuie să garantăm o protecție eficientă a mediului. Și cred că am stabilit pentru prima dată criterii clare în ce privește substanțele cu efect endocrin și uh, cred că în următorii patru ani Comisia va reuși să uh, contribuie cu stabilirea de noi criterii în acest domeniu. Mă bucur de asemenea că Parlamentul European a reușit ca pentru prima dată să stabilim criterii și pentru protecția albinelor, pentru că um, a fost evaluată um, activitatea albinelor um, și pagubele pe care le-am înregistrat dacă prin pesticide um, am duce la um, decimarea coloniilor de albine. Eu sper să nu se ajungă la o diluare a formulei de compromis la care am ajuns noi. Sper să nu fie atacată formula găsită. Mă bucur că am reușit să uh, contribuim la îmbunătățirea situației privind substanțele uh, imunotoxice, pentru că uh, datorită progresului științei, nu trebuie să permitem ca prin substanțele imunotoxice care erau folosite Uh, copiii uh, și dezvoltarea lor mentală să fie puși în pericol. Noi acordăm statelor membre posibilitatea unei flexibilizări a modalităților în acordarea de autorizări. Uh, documentul reflectă importanța pe care o acordăm noi protejării stării de sănătate și ă, prin măsurile pe care le propunem nu vrem ca excepția să devină regulă, regulă ci invers. De asemenea, am făcut demersuri în ce privește protecția sănătății animaliere, am ajuns la o mai mare transparență, chiar dacă mi-aș fi dorit și mai multă transparență din partea Comisiei. Și ă, sper că în protocolul de Uh, aplicare, să uh, reușim să facem progrese. Spuneam că am ajuns prin acest document la o piatră de hotar pentru sănătate. Este, de fapt, un moment stelar pentru Europa, pentru că uh, se va renunța la pesticidele foarte periculoase și este un demers de pionierat pe plan mondial în acest domeniu. Europa în felul acesta uh, devine un model pentru restul lumii și cred că uh, se creează o valoare adăugată pentru cetățene și cetățeni care realizează în felul acesta că Uniunea Europeană este de partea consumatorilor, de partea sănătății consumatorilor, este de asemenea în folosul industriei pe care primește stimulente în a-și inova produsele. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să precizez că în legătură cu timpul raportoarei, doamna Clas, ați vorbit 5 minute, vă voi putea acorda la sfârșit cel mult un minut. Iar doamna Braer a vorbit 5 minute și jumătate, mai dispune de un minut jumate din partea grupului și un minut la final. Domnul Dimas acum în numele Comisiei Europene și după aceea doamna Vasiliu. Domnule comisar, aveți cuvântul. Eu θα la Catahas, ne ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσια... Aș vrea în primul rând să-mi exprim uh, felicitările pentru doamna Clas și doamna Brer. De asemenea, aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei Envy a Parlamentului European și vorbim, discutăm aici despre directiva cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor și reglementarea uh, punerii pe piața produselor fitosanitare. S-a ajuns la un acord prin care propunerea inițială a Comisiei poate fi adoptată și în anumite zone putem chiar fi și mai ambițioși, putem avea obiective și mai ambițioase. Este important să înțelegem că europenii sunt îngrijorați uh, din cauza pesticidelor și că era necesar să întărim cadrul uh, legal existent avem o directivă care datează din 2001 privind uh, introducerea pe piața acestor produse fitosanitare. Pe de altă parte, trebuie să eliminăm uh, petele albe care există în legislație și care permit anumite utilizări ale acestor produse în Europa prin directiva sa, Comisia își demonstrează uh, voința politică de a-i proteja pe oameni și de a proteja mediul. Parlamentul European și-a adus contribuția pentru a face proiectul de directivă chiar și mai ambițios decât, uh, comisia, uh, decât a încercat să-l facă Comisia și uh, statelor membre li se cere acum să uh, creeze planuri naționale de acțiune cu uh, ținte cantitative, mai ales în ce privește substanțele de risc. Nu a fost ușor pentru raportori să îi convingă, să convingă statele membre să reducă utilizarea pesticidelor uh, și să uh, le utilizeze pe cele cu factor de risc limitat, redus. Legislația aceasta este bună pentru sănătatea publică, pentru mediu și Comisia Europeană poate accepta amendamentele și asta înseamnă că se poate adopta uh, proiectul la a doua lectură. Doamna comisar Vasiliu, de deputați, stimați deputați, doresc să mulțumesc raportoarelor, doamna Clas, doamna Braier, mulțumesc și raportorilor pentru activitatea foarte constructivă în ce privește această propunere. Și pentru că au contribuit la încheierea de succes a celei de-a doua lecturi a propunerii Comisiei. Produsele fitosanitare au un rol important în agricultură, horticultură, în eh, silvicultură și în alte domenii. Dar acestea pot să aibă un impact al sănătății oamenilor și animalelor. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că sunt reglementate eficient și echilibrat. În pregătirea propunerii inițiale, Comisia a consultat extins părțile implicate din toate sectoarele și a făcut o evaluare de risc inclusivă. Prioritatea de vârf a fost să se atingă nivelul cel mai mare de protecție pentru sănătatea umană și animală și pentru mediu. Și mă bucură să văd că acest lucru se reflectă și în rezultatul discuțiilor între instituțiile Uniunii. Proiectul de compromis cu care, pe care îl avem astăzi va, con, va întări nivelul de protecție prin mai multe prevederi. Se vor stabili criterii pentru aprobarea substanțelor active. Producătorii, furnizorii și utilizatorii profesionali vor trebui să uh, păstreze arhive în legătură cu utilizarea de pesticide. pesticide autoritățile din statele membre vor trebui să intensifice controlele în legătură cu comercializarea și utilizarea acestor produse. Se vor face teste, uh, se vor evita testele asupra animalelor. Se vor căuta alternative mai sigure pentru, anim, pentru agricultură în cazul produselor periculoase, pentru a asigura o informare comprehensivă Comisia va privi și problema disponibilității produselor alternative. În cazul produselor care, sunt, care aduc daune sistemului endocrin. Astfel, se pot respecta cerințele de siguranță din, directi, din regulament. Aș propune următorul text în legătură cu evaluarea riscului pentru albine. Atunci când se revizuiesc cerințele de date pentru produsele fitosanitare, după cum se face referire la articolul 8, paragrafele articolul A, B și C, Comisia va acorda atenție specială protocolelor care să permită o evaluare care să ține cont de expunerea reală a albinelor la aceste produse, în special prin nectar și polen. Proiectul de compromis ar crea un cadru și mai sigur pentru utilizarea produselor fitosanitare în Uniunea Europeană și ar consolida uh, siguranța de mediu și protecția sănătății cetățenilor. De asemenea, va reduce birocrația și se va conforma strategiei de la Lisabona. De exemplu, procedura de aprobare devine mai scurtă și mai eficientă. Mai mult, statele membre care nu statele membre nu vor mai lucra izolate, deoarece va intra în vigoare recunoașterea reciprocă a autorizațiilor. Astfel se va reduce fragmentarea pieței interne și se va crea o disponibilitate largă de pesticide pentru fermieri. În ultimul rând, aș dori să subliniez că acest lucru este compatibil și complementar propunerii unei de directivă în legătură cu utilizarea durabilă a pesticidelor, care este sub responsabilitatea colegului meu, domnul comisar Dimas. Vă mulțumesc, doamna comisar. Cum vorbitorii în numele grupurilor, începe doamna Henicot în numele PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau mai întâi să îi felicit pe raportor, dar și comisia eh, și celelalte instituții, mai ales președinția franceză, care au eh, reușit să găsească acest compromis echilibrat și important pentru sănătatea umană și pentru agricultură. Pentru agricultori, armonizarea sistemului celor trei zone va facilita accesul la produse și, de asemenea, garanțiile eh, care se dau pentru culturile minore și pentru grădinăriți sunt eh, importante. Eh, deci de aici până în 2020 există asigurarea că toate substanțele considerate nocive și perturbatorii endocrini nu vor mai avea, endocrin nu vor mai avea autorizare de punere pe piață. Această propunere ar trebui să diminueze în mod semnificativ maladiile și numeroasele cancere uh, care sunt uh, uh, legate de pesticid și legătură dovedită științific, precum și bolile degenerative unde iarăși legătura a fost dovedită. Este totuși important să respectăm mai bine măsurile de protecție a albinelor și aici Comisia tocmai a făcut o declarație. Aș vrea totuși să știu dacă cumva Comisia va uh, revizui directiva 2752. Uh, de asemenea, se va pune accentul pe metodele de luptă biologică și aici rămâne să se facă o comercializare eficace a acestor cercetări care au fost susținute și finanțate de comisie. Am încredere că acest test Uh, text va fi un uh, uh, stimulent pentru cercetarea și inovarea printre marii producători de pesticide. În ce privește Comisia, se prevăd rapoarte intermediare, așadar supravegherea fenomenului este garantată și sper că și instanțele naționale se, își vor juca rolul pentru a dovedi că acest text este valabil. Mulțumesc, doamnă Hennicott. Și acum Uh, deputatul Iorgen, sunt trei minute. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Faptul că uh, propunerea comisiei s-a realizat a ajuns în Danemarca să aibă ca efect următorul articol. Uniunea Europeană um, periclitează puritatea apei din sol, în timp ce noi în Danemarca avem uh, deja reglementări în ce privește puritatea apei. Uh, iată cum uh, se poate ajunge la concluzii eronate, dar din uh, fericire, demersurile uh, legate de diminuarea utilizării uh, pesticidelor pe care le-am făcut în prezent prin acest document, devind de la propunerea inițială a Comisiei, duc la garanții. Uniunea Europeană însă nu trebuie să forțeze vreun stat membru să renunțe la măsurile de protecție care sunt mai ample eh, și mai diverse decât ceea ce se reglementează la nivel european. Mă bucur că în clipa de față eh, documentul eh, nu creează niciun fel de pericol în acest sens, de aceea eu îl salut. Ehm, salut de asemenea faptul că se insistă asupra necesității ca produsele cele mai eh, periculoase, inclusiv eh, având în vedere ehm, programul Rich, să dispară. Și eh, dacă până acum exista o grijă ca în jucările la dispoziția copiilor să nu existe substanțe uh, Uh, periculoase, iată că acum uh, încercăm să introducem reglementări în acest sens și în ce privește pesticidele. Mă bucur de asemenea că în diversele state uh, au fost adoptate planuri de acțiune pentru o evaluare calitativă și cantitativă. evident, substanțele care sunt considerate a fi deosebit de periculoase trebuie să se bucure de un uh, control uh, mai sever um, pentru că uh, ele sunt nocive pentru sănătatea noastră și pentru mediul înconjurător. În ce privește substanțele neurotoxice care pot avea efecte asupra um, creierului uh, la copii. Uh, de asemenea, este important ca aici să acționăm cu toată severitatea. Mulțumesc, stimate coleg. În numele uh, grupului ALDE, doamna Laperuz, pentru patru minute. Doamna președinte, Mulțumesc, doamnă președinte, uh, dragi comisari, dragi colegi. Iată ne ajungi, sper, în uh, ajunul adoptării acestui pachet uh, pesticide. Textul compromisului care va fi supus la votul Parlamentului mi se pare echilibrat și merită susținut din mai multe motive avansurile, avantajele pentru producători și utilizatori sunt notabile. Simplificarea procedurilor de autorizare, mai ales prin divizarea în trei zone și recunoașterea uh, reciprocă. Uh, eu aș fi dorit să nu avem decât o singură zonă ca să avem și mai multă coerență pe teritoriul Uniunii Europene, dar statele membre uh, nu au dorit acest lucru exigențele de instruire atât a utilizatorilor cât și a producătorilor. Să cunoști mai bine și să manipulezi mai bine pesticidele este o garanție atât a sănătății, dar și a câștigurilor economice. De asemenea, avantajele pentru crescătorii de animale sunt notabile, mai ales prin existența testelor pentru animale. De asemenea, avantajele pentru sănătate și protecția mediului sunt foarte semnificative uh, pe măsură ce aceste substanțe periculoase vor fi uh, înlocuite cu substanțe mai puțin uh, Uh, periculoase. În ce privește problema spinoasă a perturbatorilor endocrini, până acum nu exista definiție și niciun context legislativ nu trata acest subiect. Se dă patru ani Comisiei Europene pentru a face propuneri de măsuri pe baze științifice care să definească proprietățile perturbatorilor endocrini. Aceste definiții științifice vor permite clasarea produselor uh, din acest punct de vedere dacă sunt sau nu perturbatori endocrin și va permite uh, industriei să aibă un cadru științific pe care îl cere. Textul compromisului ține cont de asemenea de problema albinelor și de rolul lor indispensabil în ecosistem și cred că poziția găsită în compromis asociată cu declarația Comisiei Europene reprezintă un progres major. Efectele substanțelor active asupra dezvoltării albinelor vor fi luate în considerare, dar de asemenea și efectele asupra nectarului și polenului. Vreau să asigur anumite părți implicate care au exprimat dubii în ce privește disponibilitatea de substanțe active și uh, produse că înțelegem temerile lor, dar că sistemul în trei zone permite statelor membre să autorizeze un număr mai mare de produse. Există și posibilitatea dării unor derogări în ce privește utilizarea minoră. Parlamentul s-a luptat pentru ca uh, Uh, Comisia Europeană uh, să facă propuneri pentru stabilirea unui fond european și de asemenea există și o clauză de reexaminare care cere Comisiei să analizeze impactul acestei legislații asupra diversificării și competitivității agriculturii. În fine, uh, dar nu în cele din urmă, îi îndemnăm pe fabricanții de pesticide să dezvolte produse noi, mai eficace și care respectă mai bine sănătatea și mediul. Vreau să vă reamintesc în concluzie că produsele fitosanitare sunt medicamente pentru plante și că ele nu trebuie utilizate decât într-un mod organizat și uh, corespunzător. Textul acesta recunoaște și vrea să accentueze importanța unei producții integrate pentru o agricultură rațională și sustenabilă și cele două texte la care am ajuns uh, au, uh, ating un echilibru în ce privește protecția sănătății și mediului, dar și nevoile agricultorilor. Pentru a încheia aceea, de asemenea, vreau să vă exprim plăcerea de a fi lucrat cu dumneavoastră, dragi colegi, pe acest dosar extrem de sensibil. Munca noastră cred că a fost un exemplu de ascultare și cooperare. Mulțumesc, dragi colegi, felicitări în special raportorilor, doamna Clas și doamna Breer, care au fost, au fost uh, negociatoare excelente în căutarea compromisului cu Consiliul European. Mulțumesc, mulțumesc, doamna Laperuz, spune președintele de ședință. Din partea grupului UN, domnul Eilard primește trei minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre pesticide care sunt uh, cruciale pentru agricultură și pentru mediu. Oricare dintre noi care a identificat probleme cu acest subiect a făcut-o din preocupare pentru agricultură și furnizarea de alimente din viitor. Cunoaștem efectele pesticidelor. Nu există îndoială că au cre- a crescut incidența de cancer și că pesticidele afectează mediul. De asemenea, fermierii sunt cei mai mult afectați pentru că intră în contact îndeaproape cu, cu pesticidele. Noi trebuie însă să protejăm toți cetățenii. Însă, ca legislatori, trebuie să găsim un echilibru între și să folosim rezultate științifice, îndepărtându-ne de uh, aportarea de bazată pe risc a comisiei, ne-am făcut uh, munca mai grea. Nimeni nu poate să spună exact câte substanțe vor fi interzise. Irlanda are un, tempera, un climat unic, foarte umed și există anumite Uh, boli care sunt specifice Irlandei, boli care afectează plantele care sunt crescute acolo. Uh, ce părere avem noi după 18 luni despre această legislație? Pesticidele care sunt pe piață deja vor rămâne pe piață până le expiră autorizarea. Dacă dovedim în Irlanda că o substanță retrasă este esențială pentru a combate un agent eh, sau un dăunător, atunci se poate eh, cere o autorizare suplimentară. În teorie. În practică însă va trebui să facem ca acest lucru să funcționeze. Trebuie să, ca companiile noastre să fie suficient de competitive pe piață. Trebuie să folosim și produse alternative care sunt tot atât de eficiente. Putem să folosim și Um, mijloace non-chimice pentru protejarea strugurilor albi. De asemenea, trebuie să asigurăm protejarea albinelor care sunt cruciale pentru fermieri pentru că asigură polenizarea. Vă propun să uh, respingem pachetul 169 pentru că avem nevoie de un uh, regulament care să fie în uh, Uh, interesul Europei. Nu putem să punem bază pe, un, uh, pe o propunere care nu este bazată pe știință. Vă mulțumesc. Din partea verzilor, doamna Breyer, raportoare, două minute. Mulțumesc. Doream să mă refer la raportul doamnei Clas, dar uh, aș vrea să răspund și colegului. Cred că ar trebui să mai citiți odată uh, consensul la care s-a ajuns, pentru că noi dorim ca substanțele endocrine să nu poată să mai rămână pe piață încă patru ani. Vă rog să mai studiați odată uh, și poate că anul viitor veți putea să retrageți amendamentul dumneavoastră. Eu, în ce privește uh, dorința eh, producătorilor de pesticide este ca noi să nu stabilim criterii aici și să cădem în genunchi în fața industriei pesticidelor, dar eh, noi dorim de fapt să producem o valoare adăugată pentru cetățeni și pentru mediu. Acesta a fost obiectivul nostru și am luat toate măsurile necesare uh, pentru a ne îndeplini acest obiectiv. Uh, așa cum s-a spus, spus și în Danemarca, acolo în timp de 20 de ani uh, introducerea pesticidelor a fost redusă la jumătate, calitatea apei a fost îmbunătățită. Aș fi dorit să mă refer în câteva secunde și uh, uh, în ce privește raportul doamnei Clas, vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Noi, în grupul nostru, ne-am fi dorit să existe și un plan de acțiune, o foaie de parcurs, niște termene stabilite. Totuși, este uh, salutar faptul că um, uh, se va crea un fel de uh, competiție între state și vom vedea care sunt statele care sunt dispuse în primul rând să ia măsuri în favoarea sănătății cetățenilor lor. Și eu cred că putem să ținem seama și de o decizie pe care a, luat-o Curtea din Marea Britanie în ce privește susținerea sănătății cetățenilor. Și sper ca să fie adus o contribuție și spre o mai mare transparență. Mulțumesc, iar acum domnul Musaccio din partea grupului GUE NGL. Eh, il confronto su questi provvedimenti, direttiva e regolamento sui pesticidi, è stato molto duro il parlamento ha giustamente insistito per normative che fossero incisive. dacă comparați această directivă și această reglementare privind pesticidele veți vedea că uh, în parlament a existat o dezbatere considerabilă dar a existat și foarte multă rezistență din partea consiliului și uh, diversele interese economice s-au mobilizat și au încercat să facă lobby foarte mult dar noi trebuie să apărăm interesul public interesul public este, publicului este să nu fie o grăbit cu pesticide și uh, de asemenea, fermierii trebuie să poată munci în mod uh, sigur, să poată produce produse sigure. Prea multă chimie, uh, prea multe pesticide sunt rele pentru toată lumea. Pentru mediu, pentru noi care mâncăm, pentru fermieri care trebuie să le cumpere pe sume mari. Acesta este un model agricol vechi, unul cantitativ și nu unul calitativ. Este un model care costă mult și ne costă mult pe toți și de asemenea este uh, negativ uh, din cauza gazelor cu efect de seră care se produc în acest proces. Noi vrem acum să evoluăm către un model mai modern și mai sănătos, uh, prin care cetățenii să aibă mâncare mai bună și să se creeze mai multe locuri de muncă. Datorită perseverenței raportorilor și a personalului tehnic, care a colaborat cu omologii de la Consiliu, s-a realizat foarte mult și obiectivele în ce privește prezența pesticidelor au fost introduse, dar numai în uh, planurile naționale, mai ales în ce privește substanțele de risc înalt. Anumite priorități uh, pentru a promova modalități non-chimice de a, uh, a Uh, conserva solul și de asemenea de a preveni poluarea chimică a apei. Acum în aceste domenii țările membre au mari responsabilități, au mari responsabilități în procesul de eliminare a pesticidelor. Uh, e, uh, stropitul este un lucru rău dacă nu există un motiv foarte puternic să-l faci și în această epocă a internetului și a accesului la informație, uh, trebuie să se facă mai multe progrese în acest, uh, în acest domeniu. Ar fi fost bine să se abandoneze ideea celor trei zone din Uniunea Europeană, zone pentru care însă Consiliul a insistat, totuși chiar și așa e bine ce s-a realizat, pentru că se poate utiliza această directivă împotriva substanțelor periculoase și a fabricilor ilegale. Deci e un bun început, un bun rezultat și Sper că uh, îl vom vota. Vă mulțumesc, domnule Blokland, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea în legătură cu utilizarea durabilă a pesticidelor este una cu probleme, pentru că este dificil să ajungem la un echilibru între bine și rău. Pe de o parte, substanțele chimice afectează natura, dar, pe de altă parte, agricultura nu poate să aibă loc fără pesticide, pentru că altfel culturile ar fi atacate de, atacate de dăunători. Și de aceea această legislație este foarte importantă, pentru că trebuie să se ajungă la un echilibru între agricultură și durabilitate. Și compromisurile pe care le examinăm merg în direcția cea bună și eu le voi susține. În special salut faptul că vrem să reducem riscurile, că nu rămânem la o reducere a utilizării, pentru că reducerea utilizării nu duce automat la reducerea riscului. Dacă se folosesc concentrații mari de substanțe, aceasta are efecte negative asupra oamenilor și asupra mediului. Și nu acesta este obiectivul procesului de autorizare. Aș dori să le mulțumesc ambelor raportoare pentru buna cooperare pe care am avut-o, pentru angajamentul lor și pentru obținerea acestui uh, rezultat. Urmează domnul Mote. Am fost bombardat cu mesaje din uh, sudul Marii Britanii în legătură cu această propunere, afirmându-se că uh, efectele vor fi catastrofice și că recoltele vor fi mai mici, prețurile vor fi mai mari și că se va deschide calea pentru importuri, iar alimentele nu vor respecta aceleași criterii ca cele pe care ni le propunem noi. Ca atare se va ajunge și în circumscripția mea ca anumite ferme să se închidă. Pentru că nu există alternative în legătură cu anumite produse. Și trecerea de la uh, un fel de management al riscului uh, spre uh, hazard uh, nu uh, va putea să fie benefic. Dacă vom uh, utiliza asemenea criterii, uh, uh, cred că uh, va trebui să renunțăm la uh, agricultură. Uh, Până și știința va avea de suferit, va avea de suferit biodiversitatea. Deja anumite programe integrate au dus la uh, scăderea utilizării pesticidelor, dar uh, Uh, noi trebuie să ne gândim și care sunt beneficiile uh, unei uh, agriculturi care până acum a fost o agricultură de succes și nu trebuie neapărat să luăm modelul acestor reușite daneze în ce privește puritatea apelor din subsol. Mulțumesc! Iar acum grupurile politice au din nou cuvântul. Doamna Thyssen are din nou cuvântul. acord dat onze steun Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorii Mulțumesc. Raportorii au uh, lucrat foarte mult și susținem mai întâi pentru că e vorba de obiective ambițioase în ce privește protecția sănătății și a mediului și pentru că toate acestea se înscriu într-un cadru rațional din punct de vedere economic pentru a asigura și uh, durabilitatea agriculturii în Uniunea Europeană. Ca întotdeauna, într-un compromis, dai ceva, primești ceva. Există anumite criterii care nu ne plac. Eu aș uh, prefera o selecție pe baza unei analize științifice a riscurilor, dar uh, recunosc că acest lucru nu este întotdeauna posibil în ce privește lucrurile pozitive, aș vrea să subliniez mai întâi faptul că statele membre dispun de o marjă uh, pentru a discuta reducerile de volum. În al doilea rând, există această separare în trei zone a Uniunii Europene, uh, ceea ce, sigur, nu reprezintă, nu are aceleași avantaje ca și o piață unică, dar totuși aduce elemente de protecție a culturilor. În al treilea rând există posibilitatea de manevră, marja de manevră a statelor membre și, de asemenea, există posibilitatea de a face mai ușor uh, pentru micii utilizatori să folosească astfel de, uh, uh, de substanțe. Pentru statele membre care au suprafețe mici agricole. De asemenea, aceste reglementări sunt importante și sper că ele vor primi finanțare suficientă. Doamnă președinte, în, uh, în, pe cât mai repede posibil trebuie să ajungem la o agricultură durabilă și rentabilă. Vom uh, reuși să ajungem aici dacă reușim să controlăm substanțele pe care le utilizăm, dacă avem profesioniști în domeniu bine informați și în acest fel putem avea o abordare echilibrată. La lepta, Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Ferreira, două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnilor comisari. În primul rând, mulțumesc raportorilor care au ajuns la un raport care permite creșterea producției agricole fără să se ajungă la consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea umană. Este urgent să constituim registre epidemiologice care să permită măsurarea impactului utilizării anumitor pesticide în funcție de bolile de care suferă profesioniștii și familiile lor. Se constată o creștere rapidă a anumitor tipuri de cancer. Copiii agricultorilor și utilizatorilor sunt afectați cei mai mult, cel mai mult și pe lângă problema legată de sănătate, trebuie măsurat și impactul asupra mediului. Deja am văzut impactul anumitor produse chimice asupra pânzelor freatice și de aceea decizia de a retrimite decizia în legătură cu aceste zone tampon ă, factorilor de decizie naționali nu mi se pare una foarte bună. Astăzi se vede o creștere a eroziunii solurilor, care ar putea să ducă la o scădere a suprafeței arabile în următorii ani. În fața acestui risc, Uniunea Europeană trebuie să reacționeze, dar să îi și însoțească pe agricultori în demersul de reducere a pesticidelor. În viitor, acest obiectiv trebuie să fie introdus și să se facă legătura între producția de calitate și cultură. Trebuie să formăm agricultorii conform noilor modalități de producție care să fie modificate în funcție de specific. Și voi încheia cu titlul unui film recent care se referă uh, la acest subiect și anume Mâine copiii noștri ne vor acuza. Vă mulțumesc. Urmează domnul Dârcar. Un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Eu mă raliez acelor uh, deputați care consideră că documentul în a doua lectură este unul echilibrat având în vedere complexitatea subiectului. Este nevoie de uh, îmbunătățiri în acest domeniu în direcția unei mai mari eficiențe și a protejării plantelor. În același timp trebuie să evităm situațiile în care renunțarea la anumite pesticide în ultimă instanță ar duce la um, un dezastru în ce privește uh, agricultura. Eu salut îmbunătățirea propunerii inițiale uh, a Comisiei în ce privește elaborarea de studii uh, și în uh, promovarea unor studii care să nu se bazeze pe teste asupra animalelor vertebrate. Și cred că prin noul document statele membre vor putea să-și revizuiască politica chiar dacă uh, anumite pesticide sunt toxice și este nevoie de o verificare, um, nu uh, este neapărat redundant ca testele să fie făcute asupra animalelor. Uh, pentru că există posibilități și pe viitor de a reduce testele asupra animalelor. Este important ca uh, elaborarea de, uh, și autorizarea de noi pesticide uh, să uh, salveze totuși viața a mii de animale dacă uh, verificarea este făcută pe altă bază. Mulțumesc, iar acum uh, domnul Rutovici, aveți cuvântul pani przewodnicząca! drodzy państwo! doamnă președintă doamnelor și domnilor pesticidele sunt agenți care fac rău animalelor și mediului. Aș dori să vă amintesc acest lucru în toate țările. Pesticidele sunt considerate periculoase pentru mediu și pentru persoane. Fără ajutorul Uniunii Europene nu vom reuși să rezolvăm această situație în țările sărace Folosirea echilibrată a pesticidelor este o chestiune importantă. Trebuie să informăm și să-i pregătim pe utilizatori și de asemenea să-i ajutăm cu serviciile agrotehnice. După părerea multor experți, pesticidele sunt folosite excesiv față de nevoile de folosire. E vorba mai ales de micii utilizatori care nu au cunoștințele agrotehnice potrivite. Este foarte important cum sunt comercializate pesticidele. Trebuie să se facă mai multe cercetări pe marginea acestei chestiuni și să ne concentrăm pe acti- activitățile care limitează folosirea pesticidelor și limitează impactul lor asupra sănătății și mediului. Aș dori să mulțumesc doamnei Klaas și doamnei Breyer pentru acest raport și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că această directivă va avea realmente sens dacă va fi pusă în aplicare aplicare în practica agricolă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Stas, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Directiva privind folosirea uh, durabilă a pesticidelor și comercializarea noilor pesticide sunt uh, ambele uh, dispoziții legislative foarte importante. Aici e vorba despre proteja anumitor drepturi ale omului și suntem dispuși să susținem compromisul la care s-a ajuns cu Comisia, deși am fi vrut să avem un rezultat mai puternic. Trebuie să spun că am fost deosebit de surprins de abordarea industriei pesticidelor și industriei agricole și de reacțiile acestora. Așadar, vom vota în favoarea unei protecții mai mari a omului și a mediului înconjurător și inovarea și protecția uh, susținută. Dar, uh, din păcate, nu se mai poate menține uh, eliminarea peste jumătate din pesticide. Peste 90% din produse vor dispărea și se spune că asta într-o perioadă relativ scurtă de timp. trebuie să asigurăm un nivel sporit de protecție a sănătății omului, în special în ceea ce privește uh, substanțele toxice pentru reproducere sau mutagene. Cred că compromisul pe care, la care s-a ajuns este acceptabil pentru lumea agricolă. De exemplu, se prevede că anumite sectoare agricole care sunt amenințate vor primi uh, perioade extinse pentru a se conforma noilor dispoziții. Așadar, cred că am ajuns la un echilibru bun între nevoile agricole și nevoile de protecție. Mulțumesc! Un minut și jumătate, acum urmează domnul McDonald. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Avem uh, foarte multe exemple privind uh, politicile care îmbunătățesc viața cetățenilor uh, din Uniunea Europeană. Sigur că există și multe exemple care uh, demonstrează că avem niște măsuri birocratice uh, inutile uh, care uh, pun piedici în calea acestei uh, unor bune practici și uh, mă tem că acest pachet ar putea să țină de ultima categorie. Vreau să arăt foarte clar că nu mă gândesc la industrie, ci mai degrabă la agricultori cei despre care au vorbit și vorbitorii anteriori eh, și care, eh, și care sunt preocupați de sănătatea umană și care nu au intenții răuvoitoare. Acest eh, pachet nu are suficientă rigoare științifică. Eh, lipsa unei analize de impact în care să țină seama de consecințele asupra economiei și de eh, ceea ce privește durabilitatea comunităților rurale eh, nu este suficient de riguroasă științific. Mă tem că acest pachet va avea un efect opus intențiilor progresiste. Intenția este aceea de a crea o comunitate durabilă, dar din contră mă tem că el va crea niște obstacole și va crea niște reguli mult prea stricte asupra agricultorilor. Am ascultat uh, argumentele care au fost aduse în unanimitate de către agricultorii din Irlanda și cred că avem într-adevăr motive de îngrijorare vis-a-vis de acest pachet și să ne gândim la sănătatea cetățenilor noștri care nu este protejată pe baza acestor măsuri. Discuțiile uh, tripartite și măsurile reprezintă o îmbunătățire, dar uh, trebuie să, dar aceste lucruri se pot face pe bază de amendamente și treaba asta nu răspunde îngrijorărilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și, și acum, doamna Lundgren, un minut și jumătate. Domnul Lundgren, mă scuzați. Mulțumesc, da, doamna președinte. A, este întâmplă foarte rar ca toată lumea să vorbească în favoarea unui raport, în favoarea aprobării acestuia. Aici este vorba despre o problemă transfrontalieră De obicei, propunerile sunt prea birocratice, dar nu este și cazul astăzi. Această propunere, din potrivă, evită birocrația. Raportorul se află pe calea cea bună. Toate substanțele toxice trebuie să se supună unor reguli așa cum se întâmplă și în cazul tutunului și alcoolului. E vorba despre dreptul națiunilor de a avea niște interdicții mai stricte și cred că acest lucru este excelent. Însă, produsele care sunt deja autorizate nu sunt retrase. Trebuie să fim cât se poate de stricți când e vorba despre produsele toxice. Colegul nostru, domnul Mauter, a vorbit despre riscul uh, regulilor prea stricte în cadrul Uniunii Europene, care fac ca oamenii să cumpere produse din afara Uniunii Europene. Eu însă nu sunt de aceeași părere. Așadar, sunt în favoarea acestui raport și în favoarea acestui compromis excelent. Mulțumesc. Urmează, uh, nu-l văd pe colegul Thomas Wise. Urmează François Grostet. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să felicit uh, raportoarea și să salut acest acord la care s-a ajuns uh, pe baza eforturilor remarcabile făcute de către raportoare și cu ajutorul Comisiei și al Consiliului. Avem de-a face cu un acord care mi se pare deosebit de important. Este un acord echilibrat care ține seama de interesele fiecăruia adică uh, protejarea sănătății consumatorilor, consumatorii care au uh, îngrijorări atunci când vorbim despre pesticide, care uh, aude că există reziduri de pesticide care contaminează cerealele, legumele și fructele. Deci, acest obiectiv de reducere din acord cu eliminarea substanțelor cancerigene este un lucru foarte important protecția mediului, apoi și a biodiversității și în seama de problema albinelor, protecția apei, a solului evident, protecția și apicultorilor și a agricultorilor, care sunt, de fapt, primii vizați de utilizarea acestor pesticide și care vor constata că se armonizează aceste reglementări, simplificarea procedurilor, cât și posibilitatea de a utiliza anumite substanțe pentru că au nevoie de aceste substanțe în agricultură. O agricultură însă pe care o dorim astăzi să fie durabilă. Obligația industriei chimice de a găsi soluții alternative, de a evolua, de a progresa. Uh, uh, industria chimică de care agricultura are nevoie, dar care trebuie neapărat să găsească soluții soluții alternative. Acest text de lege ne va permite să nu mai facem confuzie între riscuri și pericole. Sigur că pesticidele sunt periculoase, dar utilizarea este cea care determină până la urmă dacă este cazul de un risc pentru profesioniști, consumatori și mediu. Trebuie așadar să asigurăm o bună pregătire profesională a profesioniștilor din domeniu, cât și instruirea opiniei publice. Trebuie absolut să neapărat să armonizăm controlele la, asupra importurilor, pentru că nu putem cere anumite lucruri agricultorilor noștri, continuând în același timp să introducem în Uniunea Europeană anumite produse care nu respectă regulile și cerințele noastre. Pentru că în această situație am riscat să avem de-a face cu o concurență neloială. Mulțumesc! Un minut și jumătate acum, domnul Thomas Wise. Doamnă președintă, mulțumesc foarte mult. Vă rog să mă scuzați. Am încercat să vin cu un zbor mai devreme, dar n-am reușit, l-am pierdut. Doamnă președintă, nu știu ce se întâmplă, dar uh, am, mi-aduc aminte de Lenin. Una dintre cuvintele sale celebre era că mai răul este mai bine. Uh, sunt aici de 10 ani și văd că se întâmplă exact acest lucru. Adică cel mai rău este mai bine. Mai bine din punctul meu de vedere, doar aș ce în momentul în care oamenii își dau seama cât de dăunător este Uniunea Europeană pentru producția de alimente, uh, pentru salariile lor, pentru veniturile lor, pentru viața lor, atunci o să ajungem într-o situație mai bună. Raportul acesta nu își dă seama care sunt pericolele, care sunt riscurile. Uh, există un risc, uh, nu să cad pe, pe gheață și nu se poate da o, via- o legislație în sensul acesta. Uh, Uh, raportul acesta o să-i scoată pe agricultori din afacere, o să, fie, uh, să facă costurile în Uniunea Europeană mult mai mari. Eu voi vota împotriva lui pentru că ce e mai rău e mai bine și uh, noi, Marea Britanie, o să ieșim din Uniunea Europeană la un moment dat oarecare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Două minute, Corby. Mulțumesc, Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc ambelor raportoare și raportorilor din umbră. Cred că compromisul la care ați ajuns este un pas mare înainte pentru uh, folosirea durabilă a pesticidelor. Este evident că pesticidele joacă rol important când e vorba despre prevenirea dăunătorilor și boilor plantelor, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că garantăm un mediu înconjurător curat, care este esențial pentru sănătatea umană. Iată și o cale prin care putem uh, reduce diferențele mari dintre uh, agricultura convențională și agricultura organică, biologică. E vorba de mai multe măsuri. În primul rând, măsuri legate de interzicerea unor substanțe periculoase. Sunt posibile derogări dacă nu există alte alternative. Asta înseamnă că nu se nu există nicio amenințare pentru agricultură. În al doilea rând, e vorba despre o serie de stimulente care sunt menite să asigure folosirea durabilă a pesticidelor, mai ales de către producătorii mici. Important pentru grădină, pentru mici agricultori așa mai departe. Multora este frică că producțiile la scară largă vor fi amenințate de această legislație, însă nu este cazul mai ales când e vorba despre fondul special menit uh, să promoveze cercetarea pentru producătorii mici și mijlocii. În al treilea rând, e vorba despre un plan care încearcă să reducă riscurile legate de folosirea substanțelor chimice în întreaga Uniune Europeană, dar în anumit, mai ales în anumite zone, folosirea pesticidelor va fi redusă pas cu pas să luăm măsuri care vor fi în beneficiul mediului și sănătății omenești și mai ales în ceea ce privește produsele biotoxice care pot avea un efect dăunător asupra organismelor uh, și asupra mediului Cred că aceste măsuri sunt binevenite. Mulțumesc și acum uh, Frederic Șeris, un și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Cetățenii se pot felicita astăzi în legătură cu acest acord la care au ajuns Comisia și Consiliul. Am ascultat raportoarea pe acest dosar privind uh, pesticidele, cât și ceea ce s-a spus despre lobbying-ul foarte intens și foarte eficace, dacă am înțeles bine, în Marea Britanie și în Irlanda un pachet eh, legislativ care privește sănătatea, mediul, concurența, inovarea și că, uh, pentru care există o atitudine opusă, așa cum se întâmplă de multe ori. Eh, sigur, industria chimică are un rol care nu poate fi negat, dar există astăzi multe voci care denunță expunerea populației la niște riscuri de sănătate care ar putea fi evitați. Și mă gândesc în primul rând la agricultori care sunt expuși mai mult decât alții la aceste uh, substanțe, la CRM-uri. Uh, cifrele sunt semnificative, un milion de îmbolnăviri, de intoxicări grave datorate pesticidelor și un număr foarte mare de decese în fiecare uh, an aceste uh, efecte și ne pun întrebarea dacă trebuie să le revizuim gândirea pe termen lung Eh, este vorba de o politică privind pesticidele care trebuie să fie ambițioasă, realistă și modernă. Ambițioasă, deoarece europenii doresc și ei să se descodorosească de produsele periculoase. Interzicerea pulverizării aeriene și eh, realistă, deoarece ciclul de viață economică să fie respectat. Două treimi din substanțele comercializate sunt sigure și deci beneficiază de autorizație care poate fi prelungite. Eh, deci industriașii nu au eh, motive de îngrijorare. În concluzie pot să spun că este un pachet modern, deoarece gestiunea integrată a pesticidelor reprezintă un segment esențial al noii politici agricole pentru Europa. Mulțumesc! Eh, mulțumesc! Un minut, domnul Cuzmiuc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar cum spuneam, folosirea durabă a pesticidelor și a produselor pentru protecția plantelor, vreau să vă atrag atenția asupra trei chestiuni. În primul rând, vorbim de două etape în aplicarea substanțelor uh, chimice și nu vorbim despre retragerea acestor produse și de reciclarea lor. În Polonia, nouă ni se pare că este nevoie uh, de susținere financiară pentru această a treia etapă, astfel încât autoritățile locale să poată folosi uh, și să poată face aceste produse inofensive. Mai mult decât atât ar fi bine ca statele membre ale Uniunii Europene să decidă privind aplicarea uh, și vânzarea acestor produse pe piață. Și în al treilea rând, aș vrea să spun că eu cred că soluțiile pe care le discutăm astăzi uh, vor uh, ajunge la condiții uh, egale pentru toți fermierii în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Un minut. Joie de Grand Maison. Mulțumesc, doamnă președinte. Propuneri din acest raport merg pe calea cea bună și aș, aș dori să le felicit pe raportoare. Dacă, așa cum spune Comisia, pesticidele privesc în mare parte politica agricolă comună, nu este mai puțin adevărat că o astfel de directivă trebuie să aibă ca temei juridic uh, și sănătatea uh, publică. Această problemă nu poate fi redusă la o simplă problemă de armonizare a pieței sau de competitivitate. Drept dovadă, cazul regiunilor ultraperiferice franceze, Martinica și Guadelupa, unde, în cazul Martinicii, 20% din soluri, 20% din suprafața insulei uh, sunt, este poluată pe o durată nedeterminată de clordeconul, uh, molecula de clordecon care a poluat nu doar solul, ci și uh, apele de suprafață, pânza freatică și regiunea de coastă o mare pagubă adusă economiei care pune și probleme de sănătate publică. Dacă nu este prea târziu, aș dori să cer Parlamentului să se gândească la cazul acesta pe care Franța îl cunoaște foarte bine. S-au folosit foarte mult uh, pesticidele chimice și nu s-au promovat uh, soluțiile alternative durabile, cum ar fi agricultura organică sau, bi- sau biopesticidele. Ar fi o onoare pentru Parlament dacă ar promova aceste măsuri. Trebuie de asemenea ca Parlamentul să fie vigilent în ce privește produsele agricole uh, care provin din țări care nu au reguli uh, stricte legate de folosirea pesticidelor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, pentru un minut, doamna Sinet. Noi dorim cu toții să protejăm sănătatea. Trebuie însă să ne amintim că agricultorii sunt cei care produc hrana care stă la baza sănătății noastre. Eu vin dintr-o țară foarte umedă în care agricultorii se luptă tot timpul cu uh, ciuperci de toate felurile. Pentru a uh, Uh, elimina această uh, problemă uh, și pentru a obține recolte, nu, s-ar putea, nu am putea să o facem în absența pesticidelor, dar această legislație ar putea să aibă și alte efecte. În mass media există articole care promovează recoltele modificate genetic nu știu care ar, ar avea efectele cele mai nocive. Utilizarea durabilă și responsabilă a pesticidelor, așa cum o fac fermierii irlandezi sau organismele modificate genetic. Este așadar mai necesar ca niciodată să facem o analiză de impact cu adevărat completă și profundă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Uh, Ferdinand de Roșinel, un minut. Domnule președinte, stimați colegi, în urma dialogului tripartit între instituții, text, s-a adoptat uh, textul din 18 decembrie privind pesticidele, un text care pare echilibrat. Se iau în calcul atât interesele agricultorilor și protecția mediului înconjurător, inclusiv a zonelor protejate. Urmărind acest dosar îndeaproape, trebuie să spun că salut rezultatul care va permite agricultorilor să-și continue activitatea uh, economică fără să fie sancționați de aceste noi măsuri. Și, de asemenea, s-a asigurat un nivel uh, ridicat de protecție a mediului. Că despre produsele din uh, Normandia, din regiunea mea, de mai mulți ani, uh, ele sunt, respectă cu strictețe măsuri de vârf în acest domeniu. În aceste perioade, în această perioadă de incertitudine, în ceea ce privește politica agricolă comună și amenințările asupra bugetului, uh, Trebuie să uh, susținem instrumentele de lucru ale agricultorilor și locul acestora în societate, care uh, este și de a păstra, uh, de a prezerva mediul înconjurător. Confruntați cu aceste, uh, aceste obligații, trebuie să spunem că s-au luat măsurile potrivite. Acum, domnul Weisgerber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doamnă președintă, stimați colegi, Mâine vom uh, vota această nouă legislație privind protecția plantelor. Este un subiect care a trezit interesul publicului larg uh, și, după cum văd și dezbaterile în Parlament, noi cu toții dorim uh, alimente proaspete din regiunile noastre, vândute la un preț rezonabil, care să nu pună probleme de sănătate prin folosirea pesticidelor. Trialogul este o măsură pentru a preveni acest lucru. Această legislație este un pas înainte pentru protecția consumatorului. Avem criterii noi care reprezintă baza deliberărilor noastre, dar sunt științifice și nu politice, deci este relativ ușor pentru noi să organizăm această dezbatere și am făcut progrese în acest sens 80% din produsele noastre vor fi afectate de această legislație, dar sunt și o serie de alte produse care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și acest lucru este dovedit cu argumente științifice. Deci trebuie să le dăm uh, agricultorilor posibilitatea să producă alimente fără substanțe periculoase Uh, vrem să autorizăm produse fără a da 27 de uh, licențe diferite pentru 27 de sisteme diferite. Trebuie să fie sisteme simple care să asigure recunoașterea reciprocă în diferite zone. Această legislație va duce la armonizarea care e necesară de foarte multă vreme și în felul acesta o să ajungem la un nivel mai înalt al protecției consumatorului fără să facem acest lucru în detrimentul agriculturii durabile în Europa. Deci avem o piață unică, condiții unice, ceea ce înseamnă un progres foarte mare și progrese pentru problema sănătății publice, ceea ce înseamnă un beneficiu pentru agricultori, doamna Daciana Sârbu. Mulțumesc, doamnă președinte utilizarea produselor fitosanitare în conformitate cu practicile agricole eficiente este esențială pentru producerea unor cantități suficiente de alimente de calitate care să ofere o protecție ridicată a sănătății consumatorului și a mediului înconjurător. reducerea riscului și impactului asociate cu utilizarea pesticidelor și stabilirea unor inte de reducere a frecvenței folosirii acestor produse vor contribui la asigurarea unei agriculturi durabile prezena unui nivel ridicat de pesticide în alimentele consumate în uniunea europeană este rezultatul dependenei de aceste produse chimice care dei sunt necesare pentru controlul infestării i creterea randamentului produciei pot avea efecte negative asupra sănătăii publice. unele state membre printre care i românia se confruntă cu un grad ridicat de infestare a terenurilor agricole utilizarea pesticidelor fiind aparent metoda cea mai bună pentru eliminarea dăunătorilor din acest motiv propunerile de aplicare a managementului integrat al pesticidelor utilizarea substanelor alternative i gestionarea riscurilor vor favoriza producerea unor produse agricole corespunzătoare care să ină seama de mediul înconjurător i sigurana sănătăii publice reducând astfel dependena de produsele fitosanitare. totodată numărul mare de dăunători existeni pe suprafeele agricole din românia ne obligă să folosim tratamentele din avion însă odată cu intrarea în vigoare a directivei aceste pulverizări se vor face doar atunci când nu există soluții alternative viabile de combatere a dăunătorilor pentru a se asigura un nivel suficient de protecție a mediului. sunt mulțumită de rezultatul compromisului care a primit sprijinul majorității grupurilor politice și care asigură un echilibru între disponibilitatea produselor fitosanitare și implicita unei cantităi suficiente de produse alimentare menținerea competitivității fermierilor europeni și creșterea gradului de protecție a mediului și sănătății. <coughs> Un minut și jumătate, <coughs> verehrte Kollegen. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aceste pesticide vor fi întotdeauna foarte importante pentru agricultură. Vorbim despre valori minime, dar dorim să ne păstrăm genul de agricultură pe care îl practicăm, resurse decente și uh, hrană bună. Când vorbim despre substanțe chimice, trebuie să avem niște, sau o atitudine rațională Poziția eh, rezonabilă a eh, Parlamentului cu privire la interzicerea eh, pe scară largă a pesticidelor ar conduce la o creștere necontrolată a prețului alimentelor. De aceea, rezultatul discuțiilor tripartite cred că a condus la o soluție rezonabilă și acceptabilă păstrăm uh, lucrurile uh, esențiale uh, și excepțiile necesare pentru unele state membre. Cred că este vorba de un compromis acceptabil și de bună calitate. Nu putem să știm dinainte și să ne exprimăm o atitudine nebazată pe date științifică cu privire la efectele asupra sistemului endocrin. Nu trebuie, de asemenea, să ne apucăm să luăm niște măsuri mult prea rapide. Mulțumesc, mulțumesc colegul Wojciechowski acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am finalizat activitatea de a a face ordine în lucrurile care sunt importante pentru sănătatea omului și pentru mediul înconjurător și cred că compromisul a, atinge obiectivul de protecție și de uh, a nu risca a pune în pericol agricultura. Însă este vorba despre niște costuri uh, care uh, sunt implicate pentru agricultură, pentru agricultorii care mai apoi trebuie să concureze pe piață. Se introduc cerințe pentru agricultori și pentru producătorii de alimente. Uh, însă trebuie să, să avem aceleași reguli și pentru alimentele care sunt uh, exportate, eh, care sunt importate din afara Uniunii Europene. Altfel, regulile nu vor da roade. Mulțumesc. Jimmy Alister, un minut. Doamnă președintă, nu cred că avem un pachet echilibrat pentru că, după părerea mea, în primul rând se pune problema obiectivului Uniunii Europene, care nu a făcut nici măcar uh, un, uh, o evaluare de impact. Ne gândim la diverse produse și nu se gândesc că nu există un locuitor, iar producția de alimente, de plante indigene va suferi mai ales în domeniul uh, cerealelor și legumelor și prin dependența aceasta din ce în ce mai mare de importuri din țări care nu se preocupă de asemenea probleme, lucrurile nu sunt în regulă. Am auzit vorbindu-se despre știință, dar ce știință este aceea care nu face o evaluare de impact? În al doilea rând se pune problema țării mele țara mea care este cea mai afectată de aceste propuneri pentru că se supune majorității calificate uh, a Consiliului asupra acestor chestiuni probabil că nu vom reuși să rezistăm acestui lucru și datorită tâmpeniei, supunerii uh, noastre la, această, la acest vot majoritar, ne găsim în această uh, în această poziție, iar conform cu tratatul de la Lisabona, lucrurile vor fi și mai grave. Mulțumesc! Mulțumesc, două minute. Ricard Seber. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că discutăm în, în seara aceasta o, propus, o propunere de compromis foarte echilibrată. Și uh, se spunea foarte clar în dezbateri că toată această chestiune este destul de emoțională. Cred că e bine că putem să folosim această legislație pentru a ajunge la obiective țintite. Este foarte bine ca legislația europeană pentru pesticide să fie un model pentru restul lumii. Noi am încercat să ajungem la un echilibru între protecția mediului, protecția pieței interne și protecția producției. Cred că am ajuns la acest lucru, cred că am ajuns la o abordare echilibrată între aceste trei necesități. Aș dori de asemenea să mă gândesc la o sugestie și anume că această legislație se bazează pe cercetare științifică. Uh, acum avem o abordare bazată pe uh, riscuri, ceea ce e un pas înainte față de trecut. Iar cât privește caracterul ei practic, uh, ei bine, ea pune, ușurează punerea în practică. Cred că de asemenea trebuie să ne gândim la faptul că <coughs> punerea în aplicare nu ar trebui să ducă la tratamente preferențiale pentru import și la dezavantaje pentru producția națională sau cea europeană. Cred că principiul acesta este uh, vizibil în compromisul pe care, după cum spuneam, îl putem accepta. Cât privește detaliile, uh, Cred că este foarte important să ne asigurăm că statele membre au flexibilitate prin principiul subsidiarității pentru a adopta măsurile de protecție a apelor din țările respective. Noi nu ne putem compara, nu putem compara Germania cu Malta, de exemplu, nu? Uh, toate chestiunile legate din Natura 2000 și din zonele de protecție uh, trebuie avute în vedere pentru că pesticidele nu se restrâng la o anumită porțiune din zonă. Mulțumesc! Bodam Golic, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să felicit uh, raportoarele pentru uh, două rapoarte excelente datorită uh, timpului limitat mă voi referi doar la raportul prezentat de doamna Clas. Directiva introduce un sistem de comercializare și de formare și de certificate pentru uh, comercianții de pesticide. Totuși trebuie să ne asigurăm că avem, de, avem și o recunoaștere reciprocă între statele membre uh, când vine vorba despre aceste certificate. Directiva menține de asemenea regulile domestice legate de autorizarea echipamentelor. Eu cred că ar fi uh, bine să se reglementeze și această chestiune la nivelul Uniunii Europene. Apoi, uh, controlele și inspecțiile pot fi uh, baza pentru autorizare. Asta este important în domeniile care au de face cu zonele transfrontaliere și, de asemenea, în cazul serviciilor care sunt uh, furnizate în aceste zone. Aici nu vorbim despre uh, specificitatea uh, forestieră, ceea ce ar trebui să facem. Mulțumesc, următorul vorbitor de Lambert Van Nistelrooy, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca uh, membru al Parlamentului European din partea țărilor de jos, am urmărit cu mare interes acest pachet legislativ. Pentru că vorbim de o chestiune foarte, foarte clară și foarte interesantă pentru țara mea. Țările de jos uh, sunt foarte, foarte afectate de pesticide spre deosebire de alte zone și țări din Europa, eh, este foarte greu pentru noi să folosim zone tampon de-a lungul eh, corpurilor de apă. Această abordare ar face ca metodele normale de producție să fie imposibile. În plus, eh, țările de jos au promovat întotdeauna o producție pe scară mică. Și de aceea este atât de important pentru noi să ajungem la un compromis eficace și care să fie foarte bun. Uh, cred că cel despre care vorbim acum este mult mai bun decât cel pe care l-am avut înainte și de aceea dorim să-l susținem. Avem uh, măsuri de tranziție mai bune, ceea ce înseamnă că industria poate să găsească metode inovatoare pentru a descoperi niște uh, alternative. Subliniez nevoia de finanțare în legătură pentru, pentru ca fermierii să obțină produsele de care au nevoie, cât și nevoia de a asigura recunoașterea reciprocă la nivelul Uniunii. În plus, în primul rând, produsele importate în Uniunea Europeană. Eh, pentru că ne străduim să ajungem la un eh, echilibru între nevoile de sănătate, nevoile de mediu și nevoile agricultorilor. Dar ce se întâmplă cu importurile? În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului este vorba de, de concurență și aceste aspecte pot fi discutate. Mai există însă, dar există acest eh, pericol al importurilor paralele. Un lucru foarte important, doresc să mulțumesc raportoarelor pentru contribuția pe care și-a adus doamna Klaus dar insist foarte mult asupra faptului că ă, aceste chestiuni trebuie într-adevăr să conducă la o agricultură durabilă și Uniunea Europeană trebuie să găsească aici o soluție. Uh, și acum, domnul Tabaci, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor, domnilor, stimați colegi. Această problemă este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, dar compromisul la care s-a ajuns nu este bun pentru Ungaria, iar deputații maghiari nu acceptă acest raport, fiindcă aduce prejudicii agriculturii europene. Sunt în principal două probleme care uh, apar aici. În primul rând, sistemul zonal artificial, care vine uh, în contradicție cu principiul subsidiarității uh, al Uniunii Europene și ceea ce spunea și colegul uh, din țările de jos, nu permite o reacție flexibilă. Uh, de asemenea, este o, un plan care aduce prejudicii agriculturii europene, fiindcă cresc riscurile, cresc de asemenea costurile, lucru care a fost evocat de mai mulți oratori și ținând seama de faptul că nu putem controla produsele importate, ă, practic asta înseamnă riscuri foarte importante, fără să mai vorbim despre alte probleme de mediu care reamintesc de asemenea că asta s-ar putea duce la intervenții care vor duce la mai multe organisme modificate genetic în Uniunea Europeană, lucru care nu este de dorit. Doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc celor care au colaborat la aceste două rapoarte. Dacă ne gândim la ce am ascultat, se pare că Uniunea Europeană nu are niciun fel de control asupra comercializării și folosirii acestor substanțe chimice și cu toate acestea avem, avem nu sunt de acord cu niciuna din cele două extreme exprimate în această seară, mai ales cei care nu-și dau seama uh, că e nevoie de produse pentru protecția plantelor aceste două, și care au spus că aceste două legi sunt un dezastru pentru agricultori Uh, mă gândesc la ce spunea domnul comisar Dimas când spunea că pe oamenii îngrijorează pesticidele. Sigur, s-ar putea să fie adevărat, dar problema este cât de justificat sunt și ce ați făcut dumneavoastră comisia ca să le arătați consumatorilor că majoritatea alimentelor noastre sunt produse diverse, folosind diverse produse care să ne dea alimente de calitate. Sigur că se folosesc produse care sunt periculoase, dar riscul folosirii lor depinde de modul în care sunt folosite și depinde de uh, modul în care respectăm uh, nivelul maxim de reziduri în uh, alimentele noastre. Și trebuie să ne gândim la accelerarea pregătirii agricultorilor în Irlanda și în Marea Britanie sunt foarte multe probleme legate eh, de cereale și de producția altor produse agricole, dar eh, problema este în ce măsură agricultura va veni cu produse noi. Comisia nu are răspuns la aceasta. Ce se întâmplă cu derogațiile, derogările? Ce se întâmplă dacă nu apar produse noi? Pentru că noi în Irlanda vom produce în continuare cereale și cartofi problema alimentelor importante, importate este reală. Dacă Comisia ar colabora cu producătorii de alimente, am putea să facem niște produse. Nu este adevărat, nu, nu e bine că, uite, Comisia vine aici și spune că o să interzicem folosirea acestor substanțe în Uniunea Europeană, însă să fie posibil să importăm aceste produse care folosesc aceste produse din altă parte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Pilar Ayuso, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă voi referi pe scurt la aceste rapoarte. E foarte adevărat că agricultorii din Europa sunt conștienți că folosirea produselor fitosanitare uh, au nevoie de foarte multă atenție pentru că sunt un risc pentru sănătatea omului și pentru mediu. Cu toate acestea, noi suntem foarte preocupați de faptul că Parlamentul nu înțelege care este impactul acestui regulament asupra viitorului. S-au făcut evaluări, s-au făcut studii de impact care să arate că datorită impactului asupra acestor produse sanitare va fi greu să controlăm Uh, produsele care le folosesc, mai ales cele din zona mediteraneană, unde se produc flori uh, tăiate, de exemplu. Sunt absolut conștientă de faptul că rezultatul pe care îl avem în față este rezultatul unor negocieri și nu pot decât să recunosc uh, activitatea raportorilor, dar trebuie să în seama de faptul că definiția factorilor endocrini va duce la dispariția unei mari cantități de substanțe active, mai ales insecticide care au importanță clară pentru agricultură. Producătorii trebuie să aibă la dispoziția lor o cantitate suficientă de substanțe active pentru a combate cu eficiență și siguranță orice boală a plantelor, ținând cont de faptul că de foarte multe ori pericolul nu este în produsul în sine, ci în modul prost în care este folosit așa încât delegația spaniolă din PPE susține propunerile care cer un studiu de impact și va vota în favoarea amendamentelor domnului Starti privind acești factori endocrini și acelor care favorizează disponibilizarea produselor fitosanitare în cazuri de urgență. Și dacă acest regulament se adoptă în termenii respectivi, efectele vor fi o reducere a producției de alimente și o creștere a prețului costurilor care ne va duce la importarea de alimentelor pe care nu le producem, care vor fi tratate cu produsele pe care le combatem. Mulțumim foarte mult! Următorul, Robert Sturdy, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc de raportul Breyer, aș dori să, mă, să întreb comisia de ce sunteți împotriva unui studiu de impact care este preocuparea Comisiei? De ce se opune Comisia unui studiu de impact? Nu există nicio dovadă științifică să, care să ateste că substanțele pe care le folosim sunt periculoase pentru sănătatea publică. Unele sunt, dar în ciuda acestui lucru, dumneavoastră propuneți niște eliminarea unor substanțe care nu sunt periculoase, în special una numită triazol, care este esențială pentru uh, Uniunea Europeană ați eșuat și spun asta că se poate de clar. Uh, ați eșuat când uh, nu ați blocat substanțele care veneau în Uniunea Europeană din afară și ați eșuat când a fost vorba despre raportul pe care l-am făcut legat de nivelurile maxime de reziduri. Și avem și uh, doamna comisar este ocupată acum vorbind cu altcineva, dar poate când termină va asculta ce am de zis, au eșuat să controleze importurile cu, uh, care depășeau nivelul maxim de reziduri de pesticide și ele, aceste produse se găsesc în supermarketuri. Dacă este să interzicem aceste produse în Uniunea Europeană, ce veți face cu importurile? Veți spune că nu contează, că de fapt oricum aceste produse vor fi importate, să lăsăm lucrurile așa cum sunt și să presupunem că lumea nu uh, va, își va face probleme. Când vine vorba despre producția de alimente, uh, cei din Europeană sunt cât se poate de responsabili și această, aceste prevederi uh, practic îi consideră niște nesăbuiți. S-au făcut foarte multe studii în acest domeniu și, cum spuneam, nu există dovezi că aceste substanțe sunt pericole. Um, sau, sau există o derogare și pentru cuștile pentru uh, păsări de fermă. Dar ați eșuat uh, în ceea ce privește implementarea legislației pe care o avem. Este foarte important să dăm agricultorilor posibilitatea de a dovedi că produsele lor sunt sigure. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Peterle, un minut. Spoștovana comisarie, colegii, în colegii, zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neodgovorne rabe pesticidov. jasno je da ne moremo imeti več zdravja in manj raka da- s <laughs> cred că ar fi bine să reluați. Problemele legate de sănătate se leagă în special de utilizarea irresponsabilă a pesticidelor. Uh, am, am avea mai, uh, o stare mai bună de sănătate și uh, mai puține cazuri de, de cancer dacă nu am folosit atât de mult aceste pesticide. Nu e vorba de măsuri cosmetice, trebuie să schimbăm întreaga paradigmă și eforturile făcute de Crista Clas și de domnul Breyer, cât și de raportorii din umbră, reprezintă un pas în direcția cea bună și salut eforturile lor. Ambele rapoarte deschid noi fronturi uh, de, de lucru care afectează producătorii, consumatorii și publicul. Uh, în același timp, este nevoie de planuri naționale de acțiune cu niște obiective cuantifiabile. Este de asemenea important să includem notificarea vecinilor, care este deosebit de importantă atunci când este vorba de albine. Mai spunem în directivă că statele membre eh, pot, în planul lor de acțiune, să includă dispoziții privind notificarea vecinilor. Poate ar fi mai bine dacă am folosit acolo verbul shall în loc de pot. Deci trebuie și nu pot. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Două minute, Neil Pereș, acum. Doamnă președinte, domnilor comisari, acum discutam aici despre ce vom face cu siguranța alimentară la nivel mondial și dacă existau alimente suficiente la nivel mondial. Și la mai puțin de un an dezbatem acest pachet legislativ care are potențialul de a reduce producția de alimente în Uniunea Europeană și care este moralitatea acestei chestii Trebuie să vă gândiți că dacă în Europa noi nu producem alimente, o să putem plăti pentru ea, dar lumea în curs de dezvoltare nu poate plăti. O parte din acest pachet legislativ ne va afecta producția, producția de cereale, producția de cartofi. Am avut în nordul Europei două veri îngrozitoare. Am fost atacați de diverse ciuperci și dacă nu mănâncă lumea din Europa cartofi, atunci ce mănâncă? Nu, mănâncă paste, mănâncă, eu știu, orez și mai ales orezul care vine din lumea dezvolt- în curs de dezvoltare și unde nu este suficient. Cum spunea și Robert Sturdy, uh, substanțele acestea, dacă sunt folosite corect, fitosanitarele, pesticidele, nu prezintă niciun fel de problemă și se pot produce alimente de foarte bună calitate. Uh, îmi spuneați că o, cum oprim uh, importul de asemenea alimente care au fost tratate cu aceste substanțe. Uh, nu putem să facem astfel, cum mai ales dacă sunt bine aplicate, nu dacă vine grâu prin portul Rotterdam, de exemplu, o să vedem foarte bine că nu există reziduri de asemenea substanțe. Deci trebuie să ne trezim la realitate și anume că în Europa trebuie să producem alimente sigur, în siguranță și trebuie să folosim aceste cantități în uh, substanțe în cantitățile corecte, să-i pregătim bine pe agricultori, și facem și acest lucru. Deci vă rog foarte mult haideți să facem o analiză de impact foarte bună, pentru că trebuia făcută de acum doi ani. Am avut niște veri foarte ploioase, deci vă rog foarte mult să facem o analiză de impact de bună calitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. O chestiune de regulament. Domnul Strun Steven nu poate fi aici și pot să-l iau din timpul PPE-ului, vă rog, doamnă președintă. Vă rog, continuați. Mulțumesc mult. Niște pretenții exagerate, domnilor, domnilor, domnule comisar, au făcut dificilă de separarea adevărului de ficțiune în această dezbatere dificilă. Da, trebuie să controlăm folosirea pesticidelor. Cu toții acceptăm acest lucru. Dacă ele nu sunt folosite în mod durabil, ele pot uh, fi periculoase pentru utilizator și pentru mediu. Dar dacă sunt folosite în mod durabil și se respectă perioada uh, și nivelul maxim de reziduri, nu există niciun risc pentru consumatori. Decizia de a face propuneri legate de bazele, de calitățile intrinsece ale substanțelor, se bazează pe, nu se bazează pe uh, evaluarea științifică a riscurilor. Și asta pune probleme. Alcoolul pur este un pericol. Dacă bei alcool pur, știm ce se întâmplă, dar dacă este diluat așa cum trebuie, dacă se folosește cum trebuie, riscul este minim. S-a făcut uh, trimitere la studiul de impact la definiția uh, perturbării sistemului endocrin, de asemenea. O notă pozitivă ar fi că perioada de derogare va permite industriei să investească în cercetarea și dezvoltare, să dezvolte noi produse, să găsească produse alternative și aș invita industria uh, chimică și de cercetare să um, exploreze oportunitățile din acest domeniu. Importarea produselor alimentare care folosesc pesticide pe care nu le permitem în Europeană este un mister care ne rămâne nerezolvat. Și la urma urmelor însă cred că s-au adus uh, multe îmbunătățiri față de propunerea inițială și sunt uh, în favoarea ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Fie vorbitorii au un minut la dispoziție. Domnul Colmer mai întâi. Run. I wish to highlight the importance of explaining to affected stakeholders. Trebuie să explicăm foarte clar uh, care sunt uh, interesele tuturor, uh, tuturor. Ca reprezentant al in this particular dossier. Am înțeles că există o serie de probleme din partea comunității agricultorilor. Există o percepție generală cum că aceste dispoziții vin uh, numai de la Bruxelles, de sus în jos. Cred că uh, guvernele naționale ale statelor membre trebuie să facă eforturi să explice mai bine aceste chestiuni tuturor părților interesate și pentru a întări uh, responsabilitatea tuturor și nu doar imaginea așa zisilor birocrați de la uh, Bruxelles statele membre dispun de resurse la nivel local și înțeleg foarte bine cum ar putea să explice acest lucru agricultorilor. Este foarte important ca toți producătorii de alimente din Uniunea Europeană eh, să nu fie comparați cu cei care eh, exportă în Uniunea Europeană. Este vorba să respectăm acest eh, echilibru pentru cetățenii noștri și să ne asigurăm că toată lumea și toate părțile interesate dispun de informațiile corespunzătoare viitoare. Mulțumesc! Suzana Rotover, un minut. Doamnelor și domnilor, sunt doctor și sunt foarte sensibilă la faptul că avem o datorie față de consumatori să eliminăm produsele fitosanitare periculoase pe baza cunoașterii științifice. În același timp, uh, îmi dau seama că raportorii au găsit o soluție potrivită care să motiveze industria să dezvolte pesticide mai bune. Până atunci trebuie să fie excepții pentru anumite țări și anumite țări trebuie să înțeleagă acest lucru. Insist ca statele membre și Comisia fără compromis să verifice faptul că alimentele și florile venite din afara Uniunii Europene nu au fost supuse tratamentului cu fungicidele și cu pesticidele. Nu se pune numai problema alimentelor, dar nu trebuie să permitem distorsiuni ale concurenței Aș dori de asemenea să mă alătur celor care au criticat anumite aspecte și anume faptul că Comisia nu a făcut o analiză de impact, deci nu ne putem da seama foarte clar care este utilitatea acestei legislații. Mulțumesc, domnul Batten. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Politica agricolă comună a dăunat foarte mult agriculturii britanice și a dus la multe la costuri mari din punct, din punct de vedere economic. Acum avem de face cu pesticidele. Se estimează că directiva ar însemna interzicerea a 5% din pesticide. Se estimează de asemenea că o astfel de interdicție ar reduce randamentul cu între 60% și 72% și uh, randamentul total până la 15%. Și la alte legume uh, cu, ar reduce randamentul cu până la 77%. Prețurile uh, cu amănuntul sunt în creștere în același timp. Și mă întreb dacă raportorii ar putea să ne spună numele, identitatea unei singure persoane uh, care a murit ca urmare a efectelor acestor pesticide. Probabil că nu vor putea face asta. Vă pot spune însă uh, foarte mulți dintre, dintre, din cei din circunscripția mea care nu își vor permite aceste facturi, aceste costuri. Mulțumesc că acum urmează Peter Laros.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 că asta ține și de competența statelor membre. Mă gândesc în special la zonele tampon. Sunt însă de acord uh, cu uh, avantajarea planurilor de acțiune naționale uh, și salut faptul că există astfel de posibilități prevăzute în legislație. Salut și uh, compromisul privind pulverizarea aeriană. Dar Propunerea făcută uh, în general, așadar mi se pare bună, în special când e vorba de interzicerea substanțelor periculoase pentru sănătatea umană. Constat însă că există anumite preocupări legate de substanțele care uh, provin din țările terțe și controlul lor. Cred că nu este acceptabil să acordăm licențe și autorizații uh, pentru că nu este nevoie să fii specialist ca să constați ce se întâmplă. Cred că Ungaria, de exemplu, ar uh, face parte dintr-o zonă unică că um, într-o situație diferită de cea care se întâmplă în Irlanda. Uh, mulțumesc. Aș dori să mă refer la o chestiune care n-a fost uh, ridicată în dezbatere până acum în această seară în Europa, încă o dată, vom, poate vom reuși să stabilim un compromis uh, de lucru. Uh, totuși, uh, de, de ce este nevoie? În primul rând, nu trebuie să uităm lunile de negocieri în care diversele părți și-au aruncat diverse acuzații. Mass media, presia le-a raportat, le-a prezentat cu foarte mult bucurie. Uh, S-a sugerat din nou că interesele consumatorilor au, sunt amenințate sub uh, motoul că Europa este din ce în ce mai departe de cetățeni, că face totul greșit. Mi se pare că am ajuns la un compromis cu care putem lucra, un uh, compromis care să poată să se bucure de folos de majoritate, domnul Chiarski, domnul Zichievski. Domnilor, domnilor, este pentru prima dată când Comisia, Parlamentul și Consiliul au discutat probleme legate de siguranța alimentelor. Sarcina noastră este să ne asigurăm că aceste prevederi sunt clare, ușor de înțeles și că se bazează pe uh, cunoștințe, mai ales în domenii atât de uh, sensibile cum este producerea alimentelor. Uh, Trebuie să subliniez nevoia unei monitorizări continue a efectelor acestor prevederi, mai ales a regulamentului. Ne așteptăm ca um, asta să ducă la o mai mare încredere din partea consumatorilor. Compromisul va duce la îmbunătățirea stării de sănătate, dar va duce și la o creștere a costurilor. Trebuie să ținem cont de acest lucru când vorbim despre resursele financiare pentru politica agricolă comună. De asemenea, trebuie să verificăm dacă alimentele importate vor respecta aceleași cerințe. Aș dori să atrag atenția asupra amendamentelor pe care le-am depus împreună cu uh, alți deputați. Mulțumesc! Mulțumesc acum James Nicholson. Mulțumesc foarte doamnă președinte. Am uh, probleme în legătură cu această uh, propunere uh, și efectele pe care le va avea asupra viitoarei noastre agriculturi comune. Dar cred că măsurile prevăzute vor asigura un sprijin pentru industrie în viitor. Sigur că avem nevoie de legislație, dar este vorba de o legislație bună nu trebuie să afectăm negativ uh, producția între timp. Avem nevoie de o analiză de impact pentru a vedea care sunt consecințele. Asta este nevoie și uh, nu avem la ora actuală. Trebuie să uh, avem mai multe date științifice și nu ficțiune nu putem să eh, controlăm ceea ce se importă și aici eh, Comisia are unități de măsură diferite pentru că impune în Uniunea Europeană anumite lucruri, eh, care, reguli care nu se aplică importurilor în Uniunea Europeană. Acest lucru nu este bun. Mulțumesc! Și acum o să dăm cuvântul Comisiei și anume domnului comisar Dimas. Vă rog. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în timpul acestei dezbateri în această seară. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru propunerile constructive făcute pe baza textului asupra căruia am căzut de acord. Un cred că am ajuns la un uh, compromis de succes, iar statele membre vor putea să-și pună la punct uh, planuri de acțiuni naționale și să-și stabilească scopurile privind reducerea pericolelor. Aceste planuri naționale înseamnă că statele membre pot să analizeze scopurile reducerii acestor pesticide și pot să ducă la reducerea diverselor substanțe. Și cred că acesta este un bun pas înainte. și pe lângă protecția cet- sănătății cetățenilor Europei și protecția mediului, cred că uh, va exista și o latură economică bună asupra cheltuielilor și asupra sistemelor de sănătate din statele membre. Cred că folosirea redusă a pesticidelor va duce la rezultate benefice. Pe lângă planurile de acțiune naționale, Uh, există alte chestiuni importante, de exemplu principiul precauțiunii în cadrul uh, administrării și gestionării substanțelor periculoase. Uh, poate că se pot folosi substanțe nechimice care pot asigura protecția. Planurile de acțiune de acțiuni naționale pot să aibă Uh, prevederi de informare ale opiniei publice și ale persoanelor care folosesc aceste substanțe uh, în activitățile de pulverizare deasupra uh, recoltelor, de exemplu. <clears throat> Și mai mult decât atât, în zonele foarte populate, nu trebuie să se permită pulverizarea. Certificarea și aprobarea uh, sunt elemente importante și recunoașterea reciprocă a acestor licențe este un element important. Și bineînțeles și informarea generală este un element important. Uh, și numai uh, agricultorii mici sunt excluși de la uh, anumite acțiuni. Pulverizarea din aer, am inclus acolo diverse excepții, e vorba de o procedură cu două etape autorizată de, um, autorizată de autoritățile din tara respectivă și uh, Există și niște prevederi privind procesul în sine al pulverizării, iar acesta trebuie să fie cuprinse în planul național. Cred că, de fapt, Comisia este mulțumită de modul în care au desfășurat negocierile și susține soluția de compromis. Mulțumesc. În numele Comisiei acum, doamna Vasiliu. President. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc tuturor pentru participarea fructuoasă la această dezbatere foarte interesantă. Comisia a acordat o importanță deosebită acestui dosar. Eu personal m-am angajat uh, pentru a uh, dobândi un nivel cât mai ridicat de protecția sănătății publice. Am avut uh, discuții îndelungate și dificile pe parcursul dialogului tripartit, iar uh, raportoarea a participat uh, la ele cu mare îndemânare și mulțumesc pentru asta. Comisia poate acum susține propunerea după a doua lectură. Toate aspectele inovatoare ale propunerii au fost uh, păstrate, în special criteriile de aprobare, care vor permite, vor asigura că substanțele care presupun un risc ridicat pentru sănătatea publică sunt eliminate sau sunt înlocuite cu alternative mai sigure. De asemenea, recunoașterea uh, reciprocă este inclusă și înlocuirea uh, produselor cu alternative mai sigure. Permiteți-mi acum să răspund unor comentarii care au fost făcute aici. Conform estimărilor comisiei, doar 4% din substanțele aflate în momentul de față pe piață vor dispărea, fiindcă ele uh, au efect de perturbare a sistemului endocrin și doar 2% vor dispărea fiindcă sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere. Numărul total de substanțe active care se află în prezent pe piață și care s-ar putea să nu mai fie aprobate conform noului regulament, se așteaptă să fie uh, de mai puțin de 25 de substanțe. Această evaluare a fost confirmată de raportul Agenției Suedeze pentru Substanțe Chimice și, de asemenea, uh, este în linie cu studiul de impact revizuit din partea uh, Direcției uh, pentru Substanțe Chimice din Regatul Unit. Mai mult aș dori să subliniez că noile criterii se vor aplica substanțelor deja aprobate doar în momentul în care se reînnoiește autorizația pentru acestea și pentru majoritatea data de reînnoire este 2016. Așadar, industria va avea foarte mult timp la dispoziție pentru a elabora, uh, pentru a veni cu alte substanțe mai sigure. Aș dori să fac trimitere și la anumite comentarii care s-au făcut pe marginea produselor alimentare importate. Aș vrea să vă reamintesc că din 2008 am, avem un regulament cu privire la nivelul maxim de reziduri, care, regulament care se aplică în totalitate. Dacă substanțele active nu sunt aprobate pentru folosirea în produse fitosanitare în Uniunea Europeană, nivelul maxim de autorizat pentru uh, aceste substanțe este stabilit la nivelul de detecție. Acest nivel maxim de reziduri este valabil atât pentru producția din Uniunea Europeană, cât și pentru produsele alimentare și nutrețurile importate. Totuși, sunt mai multe motive pentru care o substanță activă nu poate fi aprobată în Uniunea Europeană. Iar riscul posibil pentru consumator este doar unul dintre ele. Alți factori se leagă de probleme legate de protecția mediului sau de protecția lucrătorilor. Lucruri care cad uh, sub uh, suverenitatea statelor membre unde sunt folosite acele pesticide. În aceste condiții, folosirea pesticidelor nu poate fi acceptabilă pentru noi, însă culturile tratate care nu ar presupune neapărat un risc pentru consumatorii uh, Uniunii Europene și dacă o țară terță dorește să exporte uh, aceste mărfuri către Uniunea Europeană, pot cere uh, toleranță la import atâta vreme cât ele pot veni cu date justificative uh, care să arate că produsele nu prezintă risc pentru sănătatea uh, publică din punct de vedere al consumului. Din acest punct de vedere, datele sunt uh, evaluate de către Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară și sunt adoptate și transpuse în legislația europeană. Iată, domnilor și domnilor, care este poziția legată de importuri. Revenind acum la uh, directiva uh, pe care este pe care de a o adopta, să sperăm. Comisia consideră că compromisul este unul echilibrat, se ating obiectivele de uh, protecție a sănătății și a mediului, precum și asigurarea disponibilității pesticidelor pentru agricultori. Așteptăm cu nerăbdare oficializarea acordului după a doua lectură. Este cu siguranță o cale bună pentru Parlament și Consiliul de a începe noul an oferim noi perspective cetățenilor și uh, le asigurăm un grad sporit de protecție a sănătății. Și măsurile sunt de asemenea benefice pentru agricultori, fiindcă le asigură producția prin măsuri specifice, cum ar fi uh, promovarea produselor mai sigure. Obiectivele atinse sunt importante și am reușit acest lucru cu toții împreună. Iată un exemplu excelent de cooperare interinstituțională și de cum poate aceasta să fie în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc, doamnă. Acum dau cuvântul raportoarei doamna Claus pentru două minute. Dankeschön, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, cred că eh, putem să folosim metodele cele mai moderne pentru a identifica problemele, dar trebuie să vedem ce putem face cu aceste cunoștințe tehnice foarte înalte ele trebuie să folosim metode obiective pentru a ajunge la un echilibru atunci când este vorba de probleme legate de sănătate și de mediu, perfect justificate, cât și de cele la fel de justificate menționate de cei care susțin și apără siguranța alimentară în întreaga lume și drepturile agricultorilor. Colegii au arătat foarte clar că Comisia nu ne-a pus la dispoziție niște date suficiente. Nu este suficient să spunem că, uh, numai, că s-a eliminat 4 sau 25 de substanțe active nu e suficient. Insistăm asupra faptului că avem nevoie de o analiză eficace și efectivă care eh, să ne dea niște date eh, relevante despre eh, sănătate și mediu. Mă adresez așadar Comisiei și îi spun că este obligată să facă o astfel de analiză de impact pentru a avea o idee clară cu privire la implicațiile și consecințele acestor dispoziții și texte de lege compromisul uh, care la care s-a ajuns uh, în problema, în domeniul produselor fitosanitare este un pas înainte. Avem nevoie de o abordare la nivel comunitar, pe, pe bază de măsuri țintite la nivelul uh, statelor membre, care să garanteze utilizarea în condiții de securitate a pesticidelor. Cred că am reușit foarte bine și foarte eficace să punem la oaltă uh, Uh, un uh, compromis uh, realizabil și rezonabil. Nu s-a subliniat <clears throat> suficient faptul că produsele fitosanitare garantează alimente sigure și un mediu sigur în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Și acum, doamna Breyer, două minute. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru dezbaterea din această seară Vreau să accentuez faptul că mă interesează foarte mult protecția consumatorului și a mediului. Este un pas important pentru Europa. Europa arată că este în primele rânduri ale acestei activități. Este prima dată când facem pași și ne depărtăm de lumea pesticidelor Sigur, s-a spus de foarte multe ori în această dezbatere problema importurilor, problema care n-a fost clarificată, se spune, dar nu e adevărat, pentru că dacă noi interzicem aceste substanțe, importurile vor fi ilegale. Să zicem că se importă legume în Uniunea Europeană și ele trebuie să fie conform legislației europene. Deci trebuie să vedem exact care sunt uh, nivelurile minime de reziduri și dacă interzicem aceste substanțe în Europa, produsele respective nu, nu vor mai putea fi comercializate în Europa. De exemplu, uh, bananele din Costa Rica, care au fost tratate cu substanțe cancerigene, nu vor mai fi vândute în Uniunea Europeană pentru că vor fi importuri ilegale. Este foarte clar, se stabilește foarte clar în text acest lucru. Deci avem uh, directivă privind uh, nivelurile maxime de reziduri și așa încât uh, acest pachet legislativ nu ar trebui să creeze panică și îngrijorări. Domnul comisar a spus foarte clar că asta este de fapt esența. Dacă noi credem că primul studiu de impact privind nivelurile minime de reziduri a arătat că se vor pierde uh, Uh, anumite cantități de pe piață, acest lucru a fost corectat și nu, se, nu s-au menționat însă cifrele corectate. Deci vă rog foarte mult, nu există nevoia, nu, nu e necesară o asemenea panică. Este de fapt o reușită, o izbândă și trebuie să ne bucurăm de beneficiile pe care le creăm pentru cetățenii Europei și pentru mediu. Mulțumesc foarte mult, doamnă McGuinness. Vreau să spuneți ceva? Da, se vorbește foarte mult, dar nu se ascultă. Am auzit ce a spus Comisia și cred că nici Comisia și nici raportorii nu-și dau seama de realitate. Agricultorii din Europa nu vor folosi niște substanțe uh, dar aceste substanțe se pot folosi în afara Europei și nu vom găsi reziduri pe alimentele care intră în Europa. Vorbim de un dezavantaj concurențial pentru producătorii din Europa. Poate că ar trebui să vorbim în lumea reală și nu uh, în asemenea termeni vagi cum facem de obicei. Mulțumesc foarte mult! Dezbaterea în comun a la sfârșit, nu vom relua dezbaterea acum, se înțelege de la sine că nu vom relua întreaga dezbatere. Acum, doamnă Breyer, aveți 30 de secunde. Aveți 30 de secunde la dispoziție. Mulțumesc. Doamna comisar a explicat foarte clar care este situația. Dacă nu ascultați sau poate nu doriți să ascultați că s-a rezolvat problema, fiindcă Uh, dumneavoastră uh, aveți, uh, duceți această campanie uh, împotriva rapoartelor. Trebuie să spun din nou că regulamentul privind nivelul de reziduri rezolvă problema cum se poate mai bine. În Uniunea Europeană nu se pot comercializa substanțe care nu sunt permise, deci nu pot fi nici importate și atâta tot. Foarte bine, domnul președinte, nu vom relua dezbaterea. Discuția în comun a luat sfârșit și votul va avea loc mâine. Avem acum pe ordinea de zi întrebarea orală adresată comisie cu privire la planul de acțiune referitor la mobilitatea urbană. Vom da mai întâi cuvântul autorului, domnul Costa, 5 minute. Signora Presidente, Doamnă președinte, Doamnă președintă, domnule, domnilor comisari, comisia dumneavoastră a spus de mai multe ori că va da publicității un plan privind mobilitatea urbană și ar fi trebuit să